Dragi colegi, înainte să începem discuțiile, vreau să prezint condoleanțele și simpatia față de familiile victimelor din Guatemala pentru tragedia provocată de un incendiu care a izbucnit miercurea trecută într-o casă de primire pentru copii minori, orfani, victime ale violenței, la San José Pinula. Așteptăm deocamdată rezultatul discuțiilor, discuțiilor, anchetelor, pentru a cunoaște care este cauza acestui eveniment și posibilii responsabili. Copiii respectivi ar fi trebuit să fie mai bine protejați, asta e sigur. După cum știți, săptămâna trecută am sărbătorit Ziua Femeii. Am insistat ca această sărbătoare să nu fie doar ocazia de a spune câteva cuvinte. Și până când femeile vor continua să fie victimele violenței, discriminării, căsătorilor forțate, până când vor fi excluse din lumea muncii, din posturile politice și de responsabilitate, trebuie să ne luptăm în fiecare zi a anului pentru a ne asigura că drepturile lor fundamentale sunt respectate. La reuniunea extraordinară a Comisiei Femei am sub